depusă de Comisia Econ de a nu depune o obiecție la un act delegat care a fost anunțată la deschiderea sesiunii de ieri, nu s-au ridicat obiecții în termenul de 24 de ore prevăzut acest termen a uh, trecut la 17 și 15. În conformitate cu articolul 105 alineatul 6 din regulamentul de procedură, recomandarea se consideră aprobată și va fi publicată odată cu textele adoptate mâine, adică miercuri 5 aprilie. Vă mulțumesc foarte mult!